witam państwa możemy zaczynać Doamnelor și domnilor, bine ați venit din nou la Comisia Agri. Începem, reîncepem lucrările noastre cu votul. Aveți cu toții, sper, cartela de vot. E vorba de acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile în legătură cu comerțul produselor organice, biologice. După cum știți, raportarea este doamna Aguilera, comisia competentă pe fond este comisia INTA. Bun. Am uh, putea, uh, dacă raportarea dorește, să dăm cuvântul pentru a ne prezenta uh, acest, acest subiect. Vă rog. Brevemente, buenos días a todos. Eh, pe scurt, bună dimineața tuturor și Știți cu toții că unica posibilitate a noastră, a comisiei noastre, e să spunem da sau nu acestei propuneri și eu știu că președintele comisiei uh, noastre uh, a fost activ în acest, în acest subiect. Când e vorba în tratate, mai ales de chestiuni legate de agricultură și alimentație, cred că trebuie să ne spunem și noi cuvântul știu, competența principală o are INTA, însă un acord ca acesta, de acest calibru, ă, ar trebui și noi să avem în această chestiune un cuvânt mai greu de spus, nu doar să spunem da sau nu. Deci pe viitor, ă, cu ajutorul președintelui nostru, trebuie să luptăm pentru a avea mai mare participare și mai multe competențe în acorduri de acest gen. Deci, da, într-adevăr, la momentul actual puteți spune doar da sau nu, așadar vă propun să spunem da acordului și sigur știm cu toții că regulamentul uh, agriculturii bio este uh, în plină renovare. Eu am propus acesta într-un considerent, deși, cum spuneam, uh, noi putem răspunde doar cu da sau nu, însă eu, da, propun să aprobăm acest acord, însă pe viitor participarea Comisiei noastre trebuie să fie mult mai importantă decât uh, ce se întâmplă în acest moment. Cam asta am avut de spus, domnule președinte. Am mai spus la conferința președinților când uh, am, am ținut locul. Sper ca pe viitor să avem un rol mai important de jucat. Dziękujemy za wypowiedź. Mulțumesc, doamnă Aguilera. Da, într-adevăr, la conferința președinților uh, s-a vorbit uh, de, despre problema asta și cred că e bine să punem totul în scris. Pentru că, sigur, trebuie făcute modificări în ce privește posibilitatea noastră de a participa și atunci aș ruga secretariatul să pregătească o propunere pe care să o supunem atenției coordonatorilor. Deci după ce a intervenit raportarea putem trece la vot. Avem două amendamente, sunt identice. Așadar, supun la vot, votăm prin ridicarea de mână. Cine este pentru? Amendamentul 1 și amendamentul 2. Deci cine este pentru? împotriva, se respinge aceste amendamente și acum votăm uh, întregul aviz sau, mă rog, proiect de aviz. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și vă mulțumesc. Se adoptă. Mulțumim, doamne Aguilera. Możemy przejść do punctul kolejny. Așa încât putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi protecția lucrătorilor contra riscurilor derivate din expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Domnul Des, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre protecția lucrătorilor și uh, tocmai în condițiile acestei catastrofe incredibile din Portugalia și S-a stins microfonul vorbitorului. Ar trebui să ținem un moment de reculegere pentru victime, noi, Comisia pentru Agricultură. Bardzo dobra propozycja, proszę da, o uczczenie Da, jest to propunere foarte bună și vă invit să ținem un moment de reculegere. Bardzo dziękuję. Vă mulțumesc. Punct, wracamy do punctul siódmego. Ochrona pracowników. Așadar, ne întoarcem la punctul 7, după cum spuneam, protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la genți cancerigen sau mutagen la locul de muncă. Raportor pentru aviz este domnul Jose Bove, Comisia competentă pe fond e Comisia pentru Ocupare, EMPL, și agricultorii și lucrătorii din sectorul agroalimentar sunt expuși acțiunii de uh, mai multor substanțe care pot sau sunt suspectate că cauzează maladii specifice, ba chiar efecte uh, cancerigene și obiectivul comisiei noastre e cel de a îmbunătăți toate instrumentele care garantează sănătatea și siguranța lucrătorilor la reuniunea din 21 martie 2017, am decis să solicităm un aviz de a elabora un aviz față de această propunere din partea Ample. După cum spuneam, Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale este competentă pe fond. Avizul a fost atribuit grupului verzilor și domnul Bove a fost numit în calitate de raportor. Iar uh, acum îi dau cuvântul domnului Bove, urma de cine mai dorește să ia cuvântul dintre membrii comisiei noastre. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, e vorba de un aviz care se referă la 5 produse, nu toate produsele chimice. E vorba de 5 uh, ulei mineral, ulei uh, de mod- uleiuri de motor uzate, deci este vorba de uh, produse limitate, dar în general acestea intră în rândul produselor cancerigene sau mutagene. Uh, deci, avizul mi se pare corect, raportul uh, este un raport bun, cred doar că trebuie... Sunt probleme tehnice? Președintele, există probleme cu interpretarea din limba franceză? Mm, nu, cred că totul funcționează, vă rog să continuați. Domnul Bovei, așadar, E vorba de un aviz care se referă la cinci produse specifice, e vorba de uleiuri minerale și ulei de, uleiuri de motor. E vorba de... Asta, toate astea se încadrează în, într-un sistem mai larg, dar aici e un aviz precis, dar plecând de la acest aviz sau de la acest raport, și de asta e important pentru uh, agricultură, putem încerca să mergem și mai departe ca să îmbunătățim uh, munca um, comisiei, lucrurile comisiei. Deci câteva puncte foarte simple. Astăzi cancerul e prima cauză de mortalitate uh, la locul de muncă. 53% din decesele la locul de muncă sunt cauzate de cancer. Uh, și atunci trebuie ca legislația să protejeze mai mult pe oameni, Asta este obiectivul raportului, așadar ne propunem, uh, odată cu acest aviz, să luăm măsura mm, practic cea mai uh, uh, mică posibilă în cele 28 de state membre. Cred că toată lumea a primit uh, lista celor 28 de state cu măsurile care uh, Uh, sunt uh, întreprinse pentru fiecare din aceste produse și în avizul nostru, în mod sistematic, uh, punem cifra cea mai joasă posibil pentru a proteja mai bine pe lucrători. Un al treilea element, și anume, în acest aviz, pentru că nu figura în propunerea Comisiei, am inclus și pe agricultori, cei care nu apar pentru că e vorba de lucrători. Dar, mă rog, de fapt, agricultorii adesea nu intră sub umbrela acestei protecții. Deci e important să fie protejați și agricultorii, fermierii, la fel ca orice alt salariat. Și, în fine, noi <clears throat> subliniem în avizul uh, referitor la acest text că Comisia Europeană și-a făcut treaba pentru că a integrat toate pozițiile științifice ale uh, Organizației Mondiale a Sănătății și alte uh, organisme internaționale. Deci e important să subliniem asta pentru că e un proiect bun și vreau doar să ne aducem aportul cu mici corecții pentru a îmbunătăți textul. Mulțumesc uh, pentru atenție. Panie pośle, otwieramy dyskusję. Mulțumesc, domnule Bove. Începem acum dezbaterea. Domnul Andrie dorește să intervină primul. Mulțumesc. Vreau să spun că doar, doar că susțin pe deplin pe Jose Bove, a făcut un aviz de calitate. Uh, n-am nicio rezervă să uh, susțin această propunere de a extinde categoria de lucrători la care se referă protecția. Vedem în fiecare zi că se fac legături de cauzalitate între uh, manipulările chimice și sănătatea. Cred că și nu trebuie să rămânem indiferenți. Aș solicita Comisiei ca și agricultorii și apropiații lor să, se integre, să fie integrați în categoria de lucrători vizați de directivă și cred că ar fi bine ca și Comisia să ne dea am văzut și cu glifozații. Subiectele acestea sunt foarte sensibile, deci Comisia să ne dea precizii în legătură cu criteriile și procedura uh, urmate pentru a clasifica substanțele chimice în substanțe cancerigene. Deci cum se face pentru a se evalua riscurile la care se riscurile la adresa lucrătorilor uh, care este expus la acești agenți cancerigeni și uh, pesticidele utilizate în agricultură sunt o categorie deosebită. Și cu, deci cum s-a făcut această clasificare a produselor uh, cancerigeni? Tocmai am spus că a fost o controversă în legătură cu caracterul cancerigen al glifozatului și atunci trebuie să ne se dea precizare. Știm că nu toți oamenii de știință sunt de aceeași părere și atunci noi, uh, legiuitorii, avem dificultăți în a lua o decizie. Că e vorba de sănătatea oamenilor, e un subiect important. Deci comisia trebuie să fie mai coerentă, să dea răspunsuri mai clare și să fie mai transparentă. Sunt teme din ce în ce mai sensibile și societatea e din ce în ce mai atentă la aceste lucruri și dacă vrem să facem o legătură între agricultură, agricultori și consumatori, cred că trebuie să ne ocupăm și de aceste lucruri și cred că o majoritate de membri își dorește asta și cred că Jose are o abordare foarte bună și ia lucrurile foarte în serios. Vă mulțumesc. Bardzo proszę shadow reportera pana posła Lizeke. Mulțumesc, domnul Lizar, acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc și raportorului. Așa cum se spune în justificarea avizului, cancerul este cauza celor mai multe decese. Nu e nicio un semn de întrebare aici. Mai sceptic sunt însă atunci când politicienii încep să stabilească praguri limită, mai ales că nu cred că intră în competența acestui, acestei comisii acest lucru. Nu cred că ar trebui să plecăm paușal de la pragul minim din uh, statele membre există condiții diferite în statele membre. Atâta timp cât uh, putem garanta un minim de protecție, nu ar trebui să uh, ne depășim până la urmă obiectivul. O valoare minimă nu trebuie să fie întotdeauna nivelul zero. Propunerea comisiei pleacă de la o evaluare de impact cuprinzătoare. Asta trebuie să avem în vedere și noi. Dacă ne uităm la propunerea raportorului nostru în ceea ce privește tricloretilena, e evident cât de mult suntem, ne îndepărtăm, deci, evaluarea de impact. Limitele internaționale de expunere sunt propuse a fi de 54,7 mg de grupul de experți pentru că consideră că sub acest prag nu există o periclitare a sănătății și permite și o punere în aplicare la nivelul industriei. În consecință, Comisia și propune acest uh, prag, însă raportorul nostru vine acum și propune un prag de 3,3, ceea ce se diferențiază foarte mult de valoarea de impact. În al treilea rând, în justificarea raportorului, se vorbește explicit de pesticide. Însă aceste substanțe nu se folosesc ca și pesticide. Regulamentul 1107 din 2009 exclude utilizarea pesticidelor cu caracter carcinogen sau mutagen pe, mutagen pe piața europeană. De aceea, expunerea la astfel de substanțe pentru fermieri este foarte scăzută. Am vorbit și cu președintele uh, Asociației Fermierilor din Germania și nu considera că în această privință ar trebui să devenim activi. Cancerul de piele este unul dintre cei mai mari uh, adversari ai fermierilor, însă prima cauză până la urmă este expunerea solară. Peste 500 de milioane de euro costă tratamentul acestei boli în Europa. Costurile ar putea fi reduse dacă s-ar folosi metode preventive eficiente. Și aici o informare. Astăzi, la ora 13, are loc în Parlamentul European, în ASP 1G, zona balcoanelor, o expoziție de fapt uh, un screening pentru cancerul de piele și toți colegii sunt invitați să treacă pe acolo, să se lase evaluați, este uh, gratuit totul. Însă vreau doar să vă atrag atenția că uh, <clears throat> cancerul de piele este una din principalele probleme pentru fermieri. Vom redacta un uh, aviz uh, cu propuneri separate față de cele a domnului Bovi și sper că vom putea ajunge la un compromis rezonabil. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult. Așa cum uh, au spus și antevorbitorii mei, 65 până la 100 de mii de cazuri de decese pe urma cancerului se datorează faptului că lucrătorii sunt expuși la substanțe carcinogene în timpul activităților profesionale. Mai 20% mai mult decât uh, cazurile de uh, accidente la locul de muncă. De asemenea, susțin această propunere a Comisiei pentru stabilirea unui uh, prag uh, pentru a garanta o protecție minimă la nivel european. Mă bucur de altfel că s-a promis în 2016 stabilirea unui prag pentru 25 de carcinogeni și creșterea numărului acestora până la 50 în anii ulterior. Iată că avem 2017 și uh, s-au stabilit praguri pentru 13 substanțe, la care se mai adaugă acum încă 5, ceea ce înseamnă că încă suntem departe de cei uh, cele 25 de praguri promise și pentru a ajunge la 50 până în 2020, cred că activitatea ar trebui accelerată. Și nu este vorba doar de decizii birocratice aici, ci de a asigura condiții calitative bune pentru lucrători și pentru protecția sănătății lor. Salut propunerea colegului de a stabili această protecție și în textul dispozitiv. Și um, aici vom redacta și noi amendamente. În orice caz aș dori să-i mulțumesc domnului Bove pentru propunerea dânsului vis-a-vis -vis de majoritate substanțelor n-am să spun nimic, cu excepția tricloretilenei. Aici consider că e nevoie de alt prag și mă bucur că a preluat uh, acel prag care este valabil pentru noi în, la noi în Austria și care va intra în vigoare în curând și în uh, Germania. Asta îi spun colegului care a intervenit înaintea mea. Între expunerea la astfel de substanțe și debutul bolii poate uh, să existe o perioadă foarte îndelungată, undeva între 30 și 50 de ani. De pildă, <clears throat> o substanță care se folosea industrial conținea acum 40 de ani tricloretilenă și astăzi duce la cancer de rinichi. De aceea, tricloretilena este o substanță unde nu, poate să, nu putem vorbi de un prag sigur. Începând de la 6 ppm, experți din Germania avertizează că uh, Um, este afectat deja rinichiul. De aceea plecăm de la premisa că și Comisia împărtășește acest punct de vedere și mai ales pentru că în uh, considerentele la propunerea sa se formulează aceste argumente. De aceea Mă bucur că și colegul Bope s-a referit și la agricultori, pentru că ei trebuie protejați la fel ca și lucrătorii. Și chiar dacă nu vorbim aici de uleiuri minerale, totuși activitatea din agricultură folosește substanțe pentru care trebuie să existe limite. și de aceea vom încerca să redactăm și în acest sens amendamente corespunzătoare. Aș mai avea o întrebare generală vis-a-vis -vis de avizul domnului Bove. De ce au fost exclus personaj, personalul casnic uh, din această propunere? Pentru că și acest tip de personal este expus la astfel de substanțe cancerigene și m-aș bucura să ascult argumentația care a dus la această decizie. Mulțumesc. Prosiłbym, aby wystąpienia nie były dłuższe niż pana posła sprawozdawcy. Mulțumesc foarte mult. V-aș ruga um, pe cei care interveniți să nu vorbiți mai mult decât a făcut raportorul nostru. Acum a sosit momentul dezbaterii generale și aveți la dispoziție câte un minut jumate. Se pare că iar există o mică problemă tehnică cu fran- canalul de franceză. Microfon. Domnul Egniu are cuvântul. okay, though? Oui, oui, oui. Ok, we can start. Oui. Funcționează acum? Bun. Domnul Egniu, oricum. Thank you. I, I think... Mulțumesc. Cred că Jose Băvei ar trebui să fie uh, precaut uh, cu ce-și dorește aici uh, legat de reducerea expunerii femeilor la carcinogeni. Pentru că mult mai mari carcinogen decât în uleiul de motor sunt alți carcinogeni pentru care ne oprim adesea de la muncă. Cafeina, de pildă, care este un mare carcinogen. Și seara, după ce se întorc de la câmp, mai beau și alcool fermierii, care sunt alți carcinogeni importanți. Deci, iată, ce-ar fi dacă am luat și aceste ultimele plăceri din viața fermierilor? Și în ce privește expunerea la radiațiile solare, nu trebuie să fii fermier ca să, te, ca să fii expus la soare. Dacă ne uităm, dacă ne uităm la activitatea fermierilor, Ehm, trebuie să vă spun că pericolul de a cădea de pe o schelă sau de a fi rănit eh, în urma răsturnarea unui tractor, de a te neca într-un eh, solar, eh, riscul de electrocutare sau de arsuri este mult superior expunerii, riscului de pe urma expunerii la pesticide. Deci haideți să aducem un pic de echilibru în tot acest text. Vă mulțumesc. Dziękuję. Zgadzamy się. Mulțumesc. Bun. Suntem de acord că toate riscurile ar trebui limitate. Domnule Caputo, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor Buve pentru raportul dânsului pe care îl pot susține pe deplin. Agricultorii din, și lucrătorii din lanțul alimentar sunt expuși la o serie întreagă de riscuri, inclusiv la substanțe care uneori conțin carcinogeni. În contextul profesional agricol, expoziția cutanată este considerată unul dintre, una dintre cele mai importante. E vorba așadar de o temă foarte importantă. Valorile limite sunt uh, foarte diferite în statele membre. De aceea, pentru cele cinci substanțe trebuie înăsprite pragurile și, și adecvate la praguri uh, din țări precum Germania, mm, Olanda, ca, în care s-au adoptat deja praguri mai scăzute. Directiva cu privire la protecția față de carcinogeni 37 din 2004 este una din cele mai importante directive pentru protecția sănătății lucrătorilor. Însă e nevoie să includem în sfera de aplicare acestei directive și utilizatorii profesionali ai acestor substanțe, adică agricultorii. Și în acest sens vom uh, prezenta și noi amendamente și încă o dată mulțumesc raportorului Bove. Mulțumesc, domnul Dorfman, are acum cuvântul. Thank you. <clears throat> tak for him. Tak for forslaget tak for... Øh, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Dorman. Vă mulțumim pentru propunere și pentru uh, dezbaterea pe marginea textului. Este important, important să facem ceva într-un context care afectează foarte multă lume. Trebuie să fim uh, conștienți de faptul că uh, anumite combinații de substanțe au un impact deosebit asupra persoanelor cu expunere specifică. Unele țări, evident, au reacționat deja mai repede decât altele și este foarte bine așa până la urmă. Eu sunt danez și în țara mea nivelul de protecție eh, la locul de muncă este foarte crescut. Pe de altă parte, fermierii au o expunere la radiațiile solare destul de mare și, de asemenea, au o expunere crescută și la praf. Și asta ar putea fi, aceștia ar putea fi factori eh, importanți pe termen lung. În plus, eh, sigur, și în clădirile și utilajele eh, pe care uh, le frecventează și le folosesc uh, fermierii pot conține uh, substanțe carcinogene și mutagene. Acum trebuie să ne asigurăm că fertilizatoarele și pesticidele care au fost folosite și sunt folosite în continuare sunt sigure. Ar trebui așadar păstrat un control pentru îngrășăminte, așa cum există și un control regulat uh, al stării tehnice unui autovehicul, de pildă. Deci, uh, credem că propunerea e foarte bună și vom colabora constructiv cu raportorul. Mulțumesc. Domnul Arno. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Delano, da, e o dezbatere interesantă. Noi eh, de aici, din Parlamentul European, avem datoria de a proteja consumatorii, dar să-i protejăm și pe cei care furnizează produse consumatorilor, deci cum e cazul agricultorilor. Avem destule exemple la eh, viticultori, eh, la pomicultori, sunt situații foarte nefaste pentru agricultori, pentru familie și pentru mediul conjurător. Deci trebuie să ne punem uh, această întrebare. Nu trebuie să aruncăm și uh, copilul cu apa din baie, dar trebuie să luăm precauții și cred că José Bove cu avizul său ia aceste precauții cu poziții, aș spune eu, europene în ce privește limitele care nu trebuie depășite pentru anumiți agenți chimici. Așadar, e o problemă foarte importantă pentru noi. <clears throat> Asta nu înseamnă că nu trebuie continuată producția, dar asta în condiții satisfăcătoare pentru fermieri și pentru consumatori. Așadar, avem uh, toate produsele de caracter benzenic cu uh, acest caracter uh, atil al benzenului care face ca, din păcate, toate aceste produse să aibă o reputație sau un caracter cancerigen. Uh, cu domnul Agnew. Într-adevăr, dacă, una, dacă un fermier bea prea mult alcool, da, se îmbată și atunci își, își asumă anumite riscuri. Dar asta este ceva care trece, dar cancerigene, substanțele cancerigene lucrează pe termen lung și trebuie să ținem cont și de asta. Oricum, mulțumesc domnului José Bove pentru raportul său. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, uh, spune doamna Müller. Vorbesc în numele raportoarei noastre din umbră. Noi am uh, analizat uh, cu atenție raportul domnului Bove și considerăm că este foarte oportun ca fermierii să fie incluși în domeniul de aplicare, pentru că uh, agricultura și uh, lucrătorii uh, fermieri, uh, dar și lucrătorii casnici trebuie protejați și ei de um, diferite forme de cancer. În ce privește discuția de pe marginea valorilor limită, aici mai trebuie să vorbim. Știu că din 2018 Germania va reduce nivelul de tricloretilen la 3,3 ca și țara noastră, dar um, totuși uh, vor uh, rămâne încă în restul uh, statelor membre valori foarte diferite. Totuși, cred că trendul trebuie să fie clar demonstrat spre reducerea acestor substanțe. Reducerea în sine sau discutarea acestor valori limită, de fapt, este un semnal pentru toți cei afectați, pentru care arată că trebuie să reducem aceste substanțe. Uh, nu știu dacă <clears throat> este uh, acum oportun să includem aici în mod explicit uh, pesticidele. Îi dau dreptate colegului Ghize că trebuie să ne uităm în detaliu la uh, Eh, modul în care această clasă de substanțe poate fi inclusă. Dar, oricum, documentul este un bun punct de plecare pentru consultațiile, consultațiile noastre. Domnul Buda. Dinte, foarte pe scurt, eh, este extrem de important că discutăm, da, despre introducerea agricultorilor în rândul persoanelor expuse la cancer Uh, despre substanțele care pot să genereze astfel de, uh, de boli. De altfel, orice substanță în exces poate să genereze uh, această boală, mai ales pe un anumit fond genetic, însă eu cred că este foarte important să introducem în ecuație și în discuție nevoia ca statele membre să dezvolte sisteme de depistare precoce a cancerului, mai ales în rândul fermierilor, plecând de la faptul că aceștia de foarte multe ori își desfășoară activitatea în zone izolate, nu au acces la un serviciu medical uh, de calitate, astfel încât eu cred că este extrem de important să punem un foarte mare accent, așa cum am spus, pe ceea ce înseamnă depistarea precoce a unor astfel de forme de cancer, fie că discutăm de cel uh, de piele sau alte forme. Mulțumesc! Pani poseł Aguilera. Mulțumesc, doamna Aguilera. Gracias, presidente. yo Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun raportului că sunt de acord nu doar cu el, ci cu faptul că trebuie protejat fermierul și toate persoanele care lucrează împreună cu el. Sigur, trebuie mai multe controle, dar aș vrea să întreb. Pentru că avem o directivă care se aplică fermierilor. Există un carnet de persoane care, mă rog, are anumite competențe de a manipula fitosanitarele. Există și o formare. Și atunci, în cazul lucrătorilor, agricultorilor și nu numai, ar trebui poate să fie prevăzut un proces de formare adecvată Poate trebuie făcută o modificare în acest sens. Deci nu doar lucrătorul, ci și fermierul care acum are un carnet uh, ca cel despre care vorbeam, ar trebui poate să se beneficieze de o formare mai bună uh, în legătură cu manipularea acestor produse. Și atunci poate putem ține cont și de propunerea asta și să ținem cont și de partea de formare. Mulțumesc, următorul vorbitor. Thank you very much. Um, uh, I'd agree with... Mulțumesc. Sunt de acord cu multe din cele spuse de raportor și salut ideea uh, unui domeniu de acoperire, de, de aplicare care se acopere mai multe categorii de lucrători, inclusiv lucrătorii din agricultură și lucrătorii casnici. În ceea ce privește cele spuse de domnul Agniu, fără îndoială, toate uh, acele plăceri de care am mintit uh, eh, pot produce cancer, dar, dar în același timp toate plăcerile sunt eh, și surse de endorfine care sunt uh, substanțe ce ne protejează de cancer. Deci, uh, nu cred că nu cred că dacă nu cred că este o plăcere în a folosi pesticide care în mod demonstrat conțin uh, substanțe carcinogene și mutagene. Și când vine vorba de sănătate și de protecția lucrătorilor, trebuie să ne asigurăm că uh, rezervele îngrijorărilor acestora vis-a-vis -vis de substanțele carcinogene și mutagene vor fi reduse și limitate. Mai este un aspect pe care trebuie să îl uh, dezbatem. Ce este și ce nu este periculos? Când, când ni s-au uh, explicat uh, riscurile anumitor substanțe, am uh, spus foarte clar, suntem limitați în activitatea noastră de legiferare câtă vreme nu avem acces la la studii independente care să verifice din punct de vedere științific anumite valori limite, pentru că nimeni independent nu are banii, are milioanele pentru a desfășura aceste studii. Și indiferent însă dacă suntem cu adevărat independenți sau nu, trebuie să ne ocupăm de această temă astfel încât uh, sănătatea să prevaleze. Mulțumesc! Îi mulțumesc uh, colegului meu, spune domnul Hosling. Ehm, nu înțeleg uh, exact ce a spus colegul meu Ghize, că, și anume că noi, politicienii, n-ar trebui să ne lansăm în dezbateri privind valorile limite. Păi dar atunci cine să o facă? Cine dacă nu? Noi. Vreau să arăt doar că spuneați că în Germania valorile limite sunt diferite. Ehm, dar, dar iată că tocmai în Germania, în privința tricloretilenei, s-a, Germania a stabilit din 2018 un, un valor, o valoare, un limită, un prag extrem de e, redus. Și eu mă întreb, într-adevăr, de ce în Europa în care trăim cu toți împreună avem valori limită e, diferite? și nu înțeleg de ce n-am include în uh, sistemul de protecție și uh, uh, țăranii, lucrătorii din agricultură. Să înțeleg că ați consultat Asociația Fermierilor din Germania și fermierii din Germania să vă fi spus că ei nu lucrează cu pesticide care conțin mutageni și carcinogeni. N-aș crede așa ceva. Eu cred că, din potrivă, trebuie să existe un nivel de protecție corespunzător și pentru fermier uh, și, și nu cred că trebuie să spunem că nu e nevoie de măsuri speciale de protecție pentru fermieri, pentru că oricum pesticidele cu care lucrează fermierii n-ar conține aceste substanțe. Eu cred că ar trebui să vă revizuiți afirmația, dacă bine am înțeles-o eu, pentru că, pentru că pentru că ceea ce spuneți asta miroase mai mult a industrie chimică și lobby-ul ei decât a uh, lucrători fermieri. Mulțumesc. Și acum, uh, spune președintele, din partea Comisiei, domnul Flocun. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair, and, uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Uh, a fost uh, o dezbatere foarte interesantă și majoritatea aspectelor au fost deja enumerate. Aș reitera însă pe scurt fundalul pe care a apărut această dezbatere pentru că acest fundal este de fapt un Uh, alt uh, temei juridic. Uh, temeiul juridic este articolul 153 din TFUE, care se aplică doar lucrătorilor. Deci, din punct de vedere juridic, acest regim nu poate fi aplicat unui, unei alte categorii de personal decât lucrătorilor, în sensul în care este definit și prin sentința Curții Europene de Justiție. Apoi, în domeniul uh, social uh, uh, în, cu respectarea subsidiarității statelor membre, stabilim și un cadru de prevederi minime. Um, asta înseamnă că dacă stabilim valori minime de protecție, atunci uh, spunem că ori de câte ori statul membru are posibilitatea, trebuie să uh, își îmbunătățească performanța vis-a-vis -vis de acest termen de referință. În plus, există însă tot în temeiul juridic o obligație de a consulta partenerii sociali care uh, negociază pe marginea unui subiect și rezultatul negocierii poate fi trecut în dispozitivul unei noi legi. În ce privește carcino- substanțele carcinogene și mutagene, există o consultare a partenerilor sociali, dar pe lângă partenerii sociali sunt consultați și um, uh, specialiști, experți care se constituie într-o, într-un consiliu consultativ. Deci este vorba de negocieri și dezbateri tripartite. De ce? Pentru că atunci când discutăm siguranța și sănătatea, trebuie să ne asigurăm că avem uh, în dezbatere uh, toți actorii vizați. Propunerea uh, noastră am prezentată în urma uh, consultării mai multor surse științifice. Aceste consultări am, le-am supus atenției Consiliului Consultativ, care, au, care a evaluat propunerea noastră inițială și a făcut niște propuneri. Comisia a luat decizia politică de a nu modifica uh, Uh, rezultatele negocierilor tripartite care au avut loc cu uh, Consiliul Consultativ, respectiv partenerii sociali. Am vrut să ne asigurăm că uh, doar că nimic nu este lăsat la voia întâmplării, că nimic n-a fost omis din aceste negocieri tripartite. Deci, propunerea pe care am făcut-o face parte dintr-o serie de propuneri unele dintre ele făcute anul trecut, unele care urmează anul acesta și unele care vor urma în viitor. Consiliul a examinat aceste propuneri anul, eh, săptămâna trecută și a aprobat toate valorile cu o mică modificare tehnică. Argumentul Consiliului este să nu se devieze de la acordul uh, Comisiei Tripartite. Pentru că se știe că dacă ar exista o uh, Uh, deviere semnificativă de la ce au stabilit partenerii sociali, atunci uh, asta ar uh, redeschide negocierile. Nu vreau să vă răpesc mai mult din timpul dumneavoastră, domnule președinte. Nu sunt, nu sunt un specialist, lucrez în domeniul ocupării, dar am înțeles că în legătură cu pesticidele, substanțele carcinogene eh, de clasă 1A oricum nu pot fi eh, admise în pesticide și oricum sunt excluse din eh, compoziția pesticidelor. Eu cel puțin așa am înțeles, dar mă rog, nu sunt un expert și nu pot să vă dau un verdict final. Oricum vă mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję, proszę o Mulțumim și noi. Și acum dau cuvântul domnului Bovejo de Yeah. Da, mulțumesc, nu vă răspund uh, la toate întrebările, dar văd că poate nu s-a înțeles bine un punct la amendamentul 3 când vorbesc de lucrători cu excepția oricărei persoane angajate de un angajator nu este definiția mea. Eu doar reiau ceva din textul directivei pentru sănătatea locului de muncă 89, uh, 311. Deci am reluat ceva deja existent și am adăugat definiția care permite adăugarea fermierilor. Directiva 1107 pe 2009. Așadar, ea permite să includem pe toți cei care în directiva pentru muncă uh, și pesticide, deci să includem pe toți utilizatorii. Nu eu am introdus așadar uh, noțiunea asta, nu știu, lucrător, nu știu de unde iese ea, asta e definiția, dar sunt de acord. Sigur, nu trebuie să facem nicio discriminare, dar e doar faptul că eu am reluat ceva deja existent în alte texte. Sigur că poate trebuie uh, modificate într-o bună zi aceste texte, sunt de acord cu asta, dar așa stau lucrurile. Asta vreau să vă spun și nu mai am nimic de adăugat. Am ascultat ce a spus reprezentantul Comisiei. Bun, există aici un uh, dezacord. Pentru mine sănătatea e o chestiune fundamentală. În ce privește pragurile, da, pragurile sunt esențiale ca să putem face progrese în lupta împotriva cancerului și expunerii persoanelor la uh, locul de muncă. E adevărat că luând uh, doza maximă autorizată în uh, țara care are norme cele mai stricte, cred că dăm un semnal către toate statele membre și cred că dacă Austria a început uh, uh foarte puternic cu doar tricroletelenă și Germania va face același lucru, e un semnal uh, important și trebuie să facem și noi acest lucru, cred eu, uh, ca protecția lucrătorilor și a fermierilor să fie identică și cât mai strictă posibilă. Asta am dorit să spun prin acest aviz. Bardzo dziękuję. Termin składania popraw. Mulțumesc. De depunerea amendamentelor 200, 26 iunie, ora 1 după amiaza, adoptarea proiectului de aviz în octombrie și adoptarea în plen în noiembrie. Este o chestiune importantă și dificilă în același timp, recunoaște. Și după cum vedeți că rolul producătorilor agricole a fost deja foarte clar specificat. Punctul 8. Guvernanța Uniunii Energetice. Raportor eh, pentru aviz este domnul Jens Rode eh, Ați fost absent uh, o vreme, așa că bine ați revenit, domnule Rode. Uh, avizul este în temeiul regulii 55, uh, pe fond este competentă Comisia ENVI. Cred că raportorul însă este cel mai măsură să ne prezinte dosarul. Vă rog. Thank you, Chairman. Um, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Trebuie să spun că în 10 minute trebuie să plec pentru că avem vot la juri. Însă Ulrike va nota toate comentariile dumneavoastră și le vom avea în vedere. Și îmi cer scuze încă o dată. În primul rând, aș dori să salut propunerea Comisiei ca un pas în direcția cea bună. Comisia își propune să asigure o implementare coordonată și coerentă a cerințelor juridice pentru atingerea în Uniunii Energetice în toate statele membre. Guv Comisia mai propune un proces de guvernanță între UE și statele membre pentru a asigura atingerea țintelor. Acest lucru este absolut necesar și ar trebui să fie un exemplu și pentru alte domenii. În ceea ce privește agricultura, aici se stabilesc cerințe de raportare pentru statele membre pentru strategiile pe termen lung, în ceea ce privește reducerea emisiilor, în special și pentru sectorul agricol, apoi implementarea obiectivelor naționale în ceea ce privește cota de regenerabile, inclusiv de biocombustibil care se eh, constituie din bio masă, apoi utilizarea biomasei în scopuri energetice și consumul de energie pe diferite sectoare, inclusiv agricultura. Eu am sugerat câteva amendamente de ordin tehnic în special și de ajustarea formulării, de pildă. În contextul raportării regenerabilelor, Comisia trebuie să stabilească niște orientări precise pentru statele membre pentru raportările bioenergie. Și de asemenea, dacă Comisia constată că nu sunt făcute progrese suficiente de către un stat membru în atingerea realizărilor stabilite în Planul Național Energetic și pentru Climă, ar trebui să emită cerințe specifice pentru respectivul stat membru. Aceste Cerințe specifice ar urma să înlocuiască sistemul de recomandări din partea Comisiei către statele membre vizate. Recomandările, dat fiindcă un caracter neobligatoriu, nu prea au efecte și de aceea s-ar putea ajunge la o mai mare renaționalizare în domeniul energiei și Termenul de depunere a amendamentelor este 27 iunie, iar votul este prevăzut pentru 30 august. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Pan poseł de Castro, bardzo Mulțumesc foarte mult, domnul de Castro. Mulțumesc. Adoptarea unei propuneri ceea ce privește guvernanța Uniunii Energetice este absolut necesară pentru a putea pune în aplicare măsurile pentru protecția climei pentru 2030. Aici este nevoie de măsuri și în ceea ce privește reducerea emisiilor și, de asemenea, și cota de regenerabile din mixul național și utilizarea energiilor prin folosirea biomasei. Putem uh, susține proiectul raportorului? Uh, astăzi o înlocuiesc pe Michela Giufrida, care subliniază că ar trebui să insistăm asupra câtorva aspecte. În primul rând, pentru mai multă transparență în comunicarea între Comisie și statele membre, recomandările sau cerințele specifice pe țări ar trebui să fie publice. În același timp, ar trebui să fie cunoscute și publice criteriile Comisiei pentru evaluarea planurilor naționale. Apoi, trebuie să ne mai gândim uh, mai aprofundat și la articolul 13 în care se spune că un stat poate să-și revizuiască sau să actualizeze un plan național doar pentru a fixa obiective mai ambițioase. Sigur, dacă putem împărtăși această dispoziție, totuși ridică câteva întrebări, pentru că astfel statele membre nu mai au uh, posibilitatea să-și ajusteze politicile într-un anume context și un stat membru, dacă știe că nu poate reveni asupra obiectivelor, s-ar putea că de la bun început să stabilească obiectivele la nivelul minim. De asemenea, considerăm că este o bună propunere și utilizarea de fonduri europene pentru uh, creșterea cotei regenerabilelor. Mai există și anexe unde se arată cum anume obiectivele pentru agricultură trebuie să intre în planurile uh, și din comunicarea cu Comisia. De asemenea, trebuie să avem grijă pentru că mai există și alte dosare, precum uh, Lulucef, utilizarea terenurilor și, de asemenea, de aceea trebuie să fim cât se poate de coerenți. Amendamentele pe care le vom prezenta vor merge în direcția armonizării cu cerințele din alte regulamente, fără a afecta propunerea comisiei, dar uh, arătând că trebuie să existe un rol specific uh, în definirea guvernanței din partea Parlamentului. Domnul McCarthy, mulțumesc, sunt de acord cu multe din cele spuse de domnul De Castro, însă cred că obiectivul de uh, a alinea mai multe regulamente este o bună practică în ceea ce privește simplificarea, dar nu mai e bine dacă este vorba de un transfer masiv de prerogative către comisie. Cred că ar trebui în momentul de față să ne concentrăm asupra altor lucruri. La doi ani după anunțul Comisiei în ceea ce privește crearea Uniunii Energetice, nu s-au promovat decât politici care să fie în beneficiul multinaționalelor. S-au constituit uh, stive de dosare. Știm că au fost înaintate opinii avizate de șase parlamente care invocă proporționalitatea și subsidiaritatea și implicarea nivelului regional în elaborarea planurilor naționale șase parlamente. Iată aici deci, un avertisment important la adresa Comisiei. Pentru că se pare că fără uh, excepție, propunerile Comisiei depășesc limitele, iar în acest uh, caz, ideea de a aplica o singură politică care va deservi interesele actorilor uh, celor mai puternici este extrem de problematic. Am câteva obiecții vis-a-vis de direcția acestui acord și aștept cu interes negocierea cu raportorul pentru a um, pune în centrul acestui aviz până la urmă nevoile fermierilor din Europa. Mulțumesc, doamna Scott. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că Agri are o, un aviz în ceea ce privește propunerile cu privire la Uniunea Energetică, pentru că este important ca clima și uh, energia să fie uh, corelate. Se stabilesc așadar limite și avem și vești bune, cum că se fac investiții în această privință, deci există realizări. Uh, însă ceea ce face industria nu este uh, suficient pentru a um, ne menține în obiectivul de 1,5%. Am făcut uh, câțiva pași în această direcție, cu prima directivă în ceea ce privește regenerabile și obiectivele pentru biocombustibili. Însă s-a ajuns la importul de biocombustibil în mare măsură din uh, Uh, de ulei de palmier și efectul asupra carbonului uneori a fost pozitiv. Trebuie de asemenea să facem această corelație cu terenul și impactul asupra climei. Toate cele cinci principii cheie ale Uniunii energetice sunt relevante pentru activitatea noastră în agri. Securitatea energetică trebuie să respingem uh, de pildă fracking-ul, fracționarea hidraulică care se face în uh, Statele Unite și de asemenea trebuie să reducem impactul de asupra cardonului și ar trebui să începem cu uh, pierderile din, din uh, alimentare și deșeurile din păduri. dacă prețurile ale importului sunt mai scăzute, impactul asupra mediului este mai ridicat. Trebuie să modelăm cererea și trebuie să raportăm consumul energetic pe sectoare, inclusiv din agricultură, ceea ce presupune să punem sub semnul întrebării impactul energetic al agriculturii intensive. De asemenea, cred că RED 2 trebuie elaborat cu mare grijă și aici mă voi implica personal. De asemenea, trebuie să stimulăm inovațiile tehnologiile ce pentru a atinge obiectivele noastre în ceea ce privește criza. Eu cred că um, proiectul raportului este un punct de plecare foarte interesant de asemenea, se spune aici că Comisia trebuie să stabilească orientări clare pentru raportările pe bioenergie și, de asemenea, trebuie să se raporteze și impactul, din punct de vedere al carbonului și efectul de delocalizare. Dacă nu se realizează obiectivele, Comisia ar trebui să fie în măsură să ia măsuri mai uh, stringente, dar trebuie să o putem face la timp. Ne miră sugestia cum că statele membre ar avea dificultăți în ceea ce privește raportarea prețurilor și schimbarea utilizării terenurilor. E adevărat, sunt greu de măsurat acești indicatori, dar în asta nu înseamnă că ar trebui să abandonăm complet această încercare și am dorit să discutăm asta la reuniunea raportorilor din umbră. Deci așteptăm cu interes această reuniune. Domnul Iași. Am uh, următoarea uh, rugăminte uh, să nu uităm că raportul este o șansă de a, punte, de a pune în centrul atenției agricultura. Noi producem biomasă și biomasa nu face altceva decât să stocheze CO2, deci o pădure care crește poate să stocheze și să capteze CO2-ul. Deci, în același timp, gospodarea pădurilor este un nou domeniu comercial și al economiei care poate da creștere economică și ecologică. Producerea de, producția de energie care ar trebui să se întâmple undeva în jurul fermei, a fost practic delocalizată și uh, industria energetică a preluat această chestiune, ceea ce înseamnă că am început să prăjim ulei de palmier din alte zone. Da? Sigur că avem uh, greening, avem uh, uh, cross-compliance, avem tot felul de reguli care creează sub probleme suplimentare pentru agricultori care nu își pot folosi propria biomasă, chiar fac import de biomasă. Un al doilea aspect care uh, pentru mine este negativ. În multe regiuni rurale am, am putea deveni mai independenți din punct de vedere energetic, să producem energie din resurse regenerabile, uh, vânt, uh, pădure, biogaz și așa mai departe. Da? Însă mai sunt regiuni în păduri, în, în, în, în mediul rural, care încă trebuie să se încălzească și să se uh, Uh, uh, autogestioneze uh, cu consumarea de ulei și surse fosile. Da? Sigur că atunci când o autoritate publică locală participă cu acțiuni la mari companii în domeniul energiei, atunci nu este interesată să, de energia regenerabilă produsă local. Dar Eh, eu cred că prin producție de biomasă, prin producția locală de energie în agricultură, am, putut, am putea să aducem o contribuție veritabilă la combaterea modificărilor climatice. Deci rog raportori și raportorii în umbră să nu uită acest lucru. Da? Pentru că nu vreau ca la sfârșit, eh, la sfârșitul acestei dezbateri, eh, noi să fim băieții răi, pentru că agricultura este o șansă, nu este un risc. You. Thank you. Uh, Mulțumesc, domnule Agnew. Uh, fermierii produc mâncare, asta este treaba lor și câteodată pot produce suplimentar energie, de exemplu uh, secla de zahăr, sigur, din ea se poate produce etanol din deșeurile de secla de zahăr. Însă atunci nu mai produci furaje dacă produce energie, deci există o pierdere, la fel și cu cerealele. Uh, principala utilizare a lor este pentru alimente și paelele pot fi utilizate pentru energie, dar dacă faci asta, atunci uh, nu mai ai biomasă organică pentru uh, teren. Și atunci uh, risipa alimentară este într-adevăr o risipă și asta se întâmplă și în regiunea mea și trecem la uh, subiectul uh, recoltelor energetice, deci se cultivă doar pentru energie. E un scandal. Uh, în primul rând, pentru, de exemplu, pentru uh, porumb. Uh, trebuie uh, plantată sămânța care a fost uh, uh, achiziționată, trebuie lucrat pământul, uh, asta cu motorină, apoi, sigur, îngrășămintele trebuie utilizate pentru ca să crească recolta, pentru asta este utilizat petrol, apoi pesticidele, apoi, sigur, se face recolta, Uh, cu uh, mașinării care și ele uh, consumă energie și poate se deplasează chiar și pe o distanță de 60 de kilometri. Iată, și aici se utilizează carburant, apoi putem spune că e un scandal până la urmă. Am înțeles că e nevoie de șase ori mai multă energie pentru a produce asemenea uh, Uh, recoltă decât produce ea. Aici avem uh, lobby-ul verzilor care îngreunează situația, pentru că dacă uh, se poate utiliza glifozat și organisme modificate genetic, genetic de către fermieri, atunci se reduc costurile. Însă ecologiștii le îngreunează viața. Cea mai mare concentrație de dioxid de carbon, care se presupune că e cel mai mare uh, inamic al nostru, se găsește uh, deasupra pădurii ecuatoriale din Africa Centrală și America de Sud. Dacă vrem să facem ceva, uh, în legătură cu emisiile de dioxid, dioxid de carbon, ce facem? Tăiem uh, uh jungla amazoniană? Nu. Uh, bineînțeles că nu facem așa ceva. Vă mulțumesc. Flanagan. Mulțumesc, următorul vorbitor, domnul Flanagan. Da, auzim uh, că trebuie să maximizăm utilizarea terenului pentru fiecare hectar, trebuie obținut cât mai mult posibil. Ce deci am auzit eu în ultimele săptămâni, că dacă vrei să faci asta, atunci plantarea copacilor pentru a crea energie prin arderea lor ulterior pe terenul tău nu este cea mai eficientă utilizare a celor hectari. E un fapt că dacă în loc să plantezi copaci și apoi eh, arde, dacă utilizezi partea acelui teren pentru uh, energie din celule fotovoltaice, e științific dovedit că produci mai multă energie. Nu știu cine, cum, cum se poate argumenta împotriva acestui fapt, dar iată că politicienii o fac. Și motivul, cred eu, e pentru că uh, poeticieni utilizează argument, argumente care nu se bazează pe știință, ci pe nouă religie, care ar fi eu am investit într-o zonă și trebuie să scot profit. Nu contează cum. Și eu totuși încerc să îmi, uh, încurajez ale, alegătorii să o ia pe calea biocarburanților. Uh, Bun, când uh, greșești, trebuie să recunoști, un economist din Irlanda uh, a spus asta, uh, dacă dacă uh, faci o greșeală, o recunoști o ei, în, dacă uh, greșești drumul cu mașina, pur și simplu admiți că te-ai înșelat și o iei pe altă cale. Deci nu trebuie să o luăm pe o cale greșită. Trebuie să respectăm argumentele științifice și nu trebuie să mai fim, să mai utilizăm uh, uh, argumente religioase, da? Poate o facem pentru bani. vedem unde la nou. Da, chestiunea energiei legată de problema încălzirii climatice și aici statele membre au câteva posibilități de a face alegerea și cred că într-adevăr ar trebui uh, politicienii europeni și guvernele europene să ne permită să acționăm la nivel global, energie, încălzire climatică. E adevărat că investițiile au nevoie de un mediu stabil. Actualmente mă ocup de problema biocombustibililor de a doua generație față de cei din prima generație. E adevărat că cei din prima generație au nevoie de investiții, investiții care nu sunt amortizate sau sunt armonizate pe o durată prea lungă. Deci cred că ar trebui să avem o stabilitate a cadrului în acest context. Mulțumesc. Președintele Comisiei Europeiei. Mulțumesc. Acum uh, aș da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Dacă dorește, vă rog. Pani director Pilco, bardzo proszę. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. Chairman, and... Mulțumesc. Uh, sunt Hans Wegner de la DG Clima și colegul meu de la DG Energy va lua cuvântul pentru că e o propunere comună între întrerupe. This is a joint Așadar, e o propunere comună a celor două direcții generale ale Comisiei. Sigur, ne dorim să ne asigurăm că uh, ne atingem obiectivele Uniunii Energetice în mod eficient. Voi fi succint pentru că și proiectul de raport a fost uh, succint. Uh, raportorul salut uh, faptul că propunerea este un pas pe calea cea bună. Vom lucra cu Parlamentul și cu Comisia noastră și în chestiunea specifică LULUCF, de schimbarea destinației terenilor și silvicultură, da, vom examina propunerile și e foarte important să notăm uh, cererea de stabilitate care tocmai a fost uh, făcută cu, cu, prin ultima uh, intervenție. Într-adevăr, investitorii au nevoie de stabilitate pentru a participa la transformarea economiilor noastre în unele, în unele cu consum scăzut de dioxid de carbon Sigur, nu trebuie să... Ideea nu este de a trece puterea în mâna Comisiei, ci de a ne asigura că avem un cadru stabil pentru ca Uniunea Europeană în general să-și uh, poată îndeplini obiectivele de climă și energie. Și acum dau cuvântul, uh, dacă dorește, colegii mele. For your very prompt uh, work on the governance and we do. Mulțumesc, mulțumesc și uh, uh, Comisia Agriculturii de Agricultură pentru că are un rol important de jucat și în guvernanța Uniunii Energetice. Mulțumim și uh, raportorului, domnului Rode, pentru că a, a făcut comentarii foarte bine țintite, foarte specific în legătură cu sugestia de a avea orientări clare pentru raportare și mai ales pentru bioenergie ne-am gândit la asta, avem o prevedere care se referă la un act de punere în aplicare pe baza căruia, într-adevăr, s-ar spune mai clar și din punct de vedere tehnic ce se așteaptă în ce privește raportarea, în ce privește amendamentul privitor la cerințele specifice de a înlocui recomandările. Da, noi eh, salutăm susținerea acordată nivelului dorit de ambiție și sigur ne-ar fi plăcut să avem prevederi obligatorii la evaluarea planurilor și progreselor făcute în punerea în aplicare a planurilor de către statele membre. Știm că ne aflăm într-un context în care vorbim despre obiective ale Uniunii Europene, nu obiective uh, obligatorii naționale, ceea ce complică foarte mult lucrurile unul din motive pentru care, din păcate, deși ne-am fi dorit, nu am mai propus ca evaluarea noastră să includă uh, prevederi obligatorii. Totuși spunem că statele membre trebuie să țină cont neapărat de recomandări și ne rezervăm dreptul de a lua măsurile necesare dacă aceste recomandări nu sunt respectate cum se cuvine în uh, cadrul planurilor și aș sublinia că, din câte știm noi, avizele din partea Parlamentelor Naționale nu se referă la guvernanță, se referă poate la alte părți ale pachetului clima-energie care a fost adoptat anul trecut, dar din câte știm noi, nu au fost probleme de subsidiaritate în ce privește guvernanța și în ce privește consultațiile publice lăsăm statelor membre posibilitatea de a stabili detaliile modului în care organizează aceste consulta consultări publice. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru muncă, munca dumneavoastră și vom continua să colaborăm pe acest dosar. Am pus Roda. Mulțumim și acum domnul Rode. Yes, thank you. Da, mulțumim. Acum am, că am venit, uh, aș dori să spun ce câteva cuvinte. Uh, aș vrea să le atrag atenția colegilor iar și altora că acest raport și avizul nostru vizează doar elementul de guvernanță al Uniunii Energetice. Da? Deci, uh, substanța uh, temei uh, rezidă în, uh, în multe rapoarte și multe elemente de legislație care au fost adoptate și în mandatul acesta și în alte mandate. Deci nu vom vorbi despre dosarele legate de Uniunea, Europe- de Uniunea Energetică, ci, ci doar de guvernanță, elementul de guvernanță. Și când vine vorba de guvernanță, vreau să-mi exprim uh, sprijinul pentru cele spuse și de domnul De Castră, că anume avem, avem nevoie de un maxim de transparență, pentru că doar așa există guvernanță bună. Mulțumesc foarte mult! Dziękuję panie pośle. Poprawki do 27 czerwca do godziny 13. Da, mulțumim. 27 iunie la 16 este termenul pentru depunerea amendamentelor. Spune președintele, deci am încheiat discuția privitoare la acest punct. Punctul 9 a fost amânat. Așadar, suspendăm reuniunea, facem o pauză de natură tehnică și apoi eh, va avea loc cu ușile închise reuniunea coordonatorilor. Comisia uh, în totalitatea sa uh, se reunește la orele 15 și vom avea o întâlnire importantă cu doi comisari și o audiere. Dacă coordonatorii sunt de față, putem chiar să începem reuniunea coordonatorilor. Pan posła Agniu, bardzo proszę. Chairman. Domnule Agniu, domnule președinte, deci când începem, până la urmă, reuniunea coordonatorilor? Za 15.11, czyli... Președintele. La 11 fără un sfert, deci la 10.45 începe reuniunea coordonatorilor. Nicholson. Eu am, voi încerca să vin la 10.45, dar mai trebuie să participăm și la alte reuniuni. Președintele. Păi atunci începem la 11, dacă nu sunteți de acord așa. Bun, la 11 rămâne.